țărilor din Balcani, ci uh, trebuie să sporească flexibilitatea și cooperarea cu Turcia uh, în contextul posibile aderări a Turciei în viitor. IPA 3 trebuie să fie o continuare naturală a IPA 2 uh, care trebuie să fie pusă în aplicare de toate statele candidate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cuciuc. Domnul, domnul Șeltes, în numele versiilor. Gre za pomemben instrument za Mulțumesc. E vorba de un instrument foarte important, instrumentul de ajutor pentru aderare, care în trecut s-a dovedit a fi de mare utilitate. IPA 3 se bazează pe noi principii care sunt demne de sprijin. Această abordare se bazează pe o distribuire echitabilă a resurselor. Aici ar trebui să se încurajeze buna gestionare a resurselor. Există însă și o serie de capcane ascunse asupra cărora vreau să atrag atenția Țările candidat uh, au avut până acum uh, elemente pentru IPA 1 pentru, 2, pentru IPA 2, acum trebuie să facă un efort suplimentar pentru a respecta IPA 3, trebuie să ținem cont de realitate și anume că și comisia trebuie să-și acorde, să-și aducă contribuția în ce privește pregătirea, formarea, pentru că acest instrument într-adevăr să își atingă obiectivul, să se includă și sectorul privat care poate să-și aducă o contribuție e importantă, mai ales în ce privește utilizarea judicioasă a fondurilor. Această abordare ar trebui să țină cont poate mai bine de cooperarea regională. Aici există șanse considerabile atât pentru Comisie cât și pentru Parlament. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Scholtes. Dau acum cuvântul domnului Kolicek pentru GUE. Listopadul 2015. Mulțumesc, doamnă președinte. În noiembrie 2015, Comisia a stabilit o strategie pe termen mijloc pentru extindere și atunci statele din, vest, din Balcanii de Vest au devenit candidate și acum uh, poartă negocieri cu perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Această strategie va continua ca parte din uh, IPA 3, care va începe uh, în 2021 și va maximiza impactul negocierilor de aderare. Instituțiile stabile, statul de drept, drepturile omului, protecția minorităților și uh, capacitatea de a face față concurenței de la, din partea Uniunii Europene sunt uh, dintre uh, condițiile necesare. 14,5 miliarde de euro au fost uh, furnizate în acest fond din 2015, bugetul Republicii Cehe. programul Erasmus Plus va fi uh, și el important. Întregul regulament uh, oferă multe atribuții Comisiei Europene pe baza unor criterii care nu sunt foarte bune, de aceea grupul nostru politic salută acest uh, program, dar nu îl poate susține în integralitatea sa. Mulțumesc foarte mult, domnule Colicec în numele EFDD, domnul Carver. Probabil că este ultimul meu speech uh, în acest uh, parlament. M-am uitat uh, uh uluit la cum uh, evoluează lucrurile în acest parlament de 5 ani. Nu țineți cont de realitățile în schimbare. Uh, Turcia, de pildă. Uh, Ați uh, constatat într-un raport uh, regresul în uh, ceea ce privește drepturile fundamentale acolo și totuși nu ați, ați refuzat să recunoașteți incompatibilitatea cu propriile uh, valori fundamentale. Apoi, uh, Polonia și Ungaria. Nu puteți să vedeți uh, cât de ipocriți sunteți și nu vedeți că sunteți un eșec în, în reprezentarea preocupărilor cetățenilor uh, uh, uh voștri? Și acum, în numele ENF, domnul Mario Borghețio in tema di garanzia dello stato di diritto e dei diritti fondamentali l'attenzione critica. Mulțumesc. Uh, protecția statului de drept și mai multe comentarii au fost subiecte care au adus în discuție Turcia. Însă trebuie să ne gândim la lacunele politicii de preaderare. Pentru că nu vorbim despre o discriminare, discriminare serioasă, gravă, care există în Kosovo. Ca să nu mai vorbim de posibilitatea de a suspenda asistența acest, pentru acest uh, stat guvernat de foști șefi militari, situația e mult mai gravă. Cum să nu vedem că nu se pot împăca valorile declarate ale Uniunii Europene cu această politică discriminatorie denunțată și uh, de un raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite acum? Ca să nu vorbim uh, de o politică din Kosovo care îi uh, obligă pe sârbi să trăiască restricționați uh, pentru a fi limitați chiar la asistența din partea unor asociații religioase a Bisericii Ortodoxe. E foarte grav. Mulțumesc, domnule Borghețiu. Acum are cuvântul domnul McAllister doamnă președintă domnule comisar hahn dragi colegi doamnelor și domnilor așa cum am auzit deja în această seară eh, ipa rămâne principalul instrument eh, care duce la transformarea profundă a celor țări care visează să devină viitor membri ai uniunii europene. cred că această a treia generație eh, ipa Eh, care acoperă perioada 2021-2027 va fi modernizat pentru a reflecta învățămintele trase. Eh, salut eh, faptul că în acest raport milităm pentru o mai mare coerență, un control mai mare și un rol în plus al societății civile. De asemenea, în cazul uh, nerespectării valorilor fundamentale, această uh, asistență poate să fie suspendată. Vreau să mulțumesc uh, celor doi raportori. Aceasta este calea onorabilă pe care trebuie să mergem în continuare. Mulțumesc și acum doamna Ward. Uh pre uh, Asistența preaderare joacă un rol uh, central în politica externă a Uniunii Europene cu statele uh, în curs de aderare. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a susține reformele progresive în aceste state. Drepturile omului statul de drept și combaterea corupției trebuie să rămână prioritățile noastre. Noul instrument de finanțare introduce o flexibilitate mai mare și uh, acest lucru va fi esențial uh, pe măsura ce relația noastră complexă cu Turcia evoluează. Uh, situația din ce în ce mai precară a drepturilor omului în această țară a făcut necesară adaptarea politicii de finanțare, concentrându-ne pe societatea civilă mai mult decât pe agențiile guvernamentale. Deși uh, îmi pare rău uh, de uh, direcția pe care o ia Turcia sub Erdogan, sunt convinsă că viitorul Turciei este în Europa. Contactele mele regulate cu mai mulți membrii societății civile turce m-au convins că cetățenii turci își doresc să aibă democrație, drepturile omului și să fie parte din uh, societatea europeană. Și în Balcan am uh, petrecut mult timp și pot să vă spun că cred că trebuie să rămânem proactivi în ceea ce privește instituțiile și societatea civilă. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Ward, dar acum cuvântul domnul Castaldo. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Einstein afirma că perfecțiunea mijloacelor și deruta finalului uh, caracterizează epoca noastră. Mi se pare o frază care descrie foarte bine disc- discuția de astăzi. Nu mi se pare sincer deloc emoționant să tot dezbatem referitor la aspectele tehnice ale IPA 3, însă mi se pare mai interesant să dezbatem cum se folosește acest instrument, care este viziunea politică care stă la baza sa. În cele din urmă vrem ca instrumentul să se adapteze obiectivului și să facă într-adevăr uh, ceea ce uh, și-a stabilit, ca, și-a stabilit ca obiectiv. Vrem un instrument care să fie adaptat circumstanțelor politice ale partenerilor nostru. Cred că pot să afirm că, grație efortului extraordinar depus de colegii Salafranca și Flank, Frankenstein, cărora le mulțumesc, într-adevăr Așa stau lucrurile cu această propunere. S-au făcut pași importanți înainte pentru a consolida prerogativele Parlamentului. În etapa de proiectare, evaluare și monitorizare a instrumentelor. Când vine vorba de garantarea controlului politic și analiza democratică a fondurilor cheltuite, mi se pare de asemenea pozitiv și necesar consolidarea condiționalității propuse prin introducerea unor standarde clare prin posibilitatea codificată de această dată în instrument de a suspenda parțial sau total asistența oferită dacă candidații se îndepărtează de criteriile de la Copenhaga sau dacă nu respectă principiile democrației, drepturilor omului, drepturilor fundamentale statul de drept, după care, firește, va, va fi nevoie să avem curajul pentru a folosi aceste instrumente, începând cu Turcia, care stă la baza pierderii credibilității noastre. Dragi colegi, politica de aderare continuă să fie una din politicile care definește Uniunea Europeană. Decizia de a avea un instrument separat, chiar și într-o etapă de unificare, cum s-a propus pentru IVC-DCI, uh, Mâine va fi foarte clar că e nevoie de decizii mai clare, care în ultimii ani au lipsit. Grație adoptării unei noi generații de instrumente vom avea, într-adevăr, instrumente utile, un adevărat uh, bisturiu în mână și mâinii care îl uh, va folosi, uh, îi va reveni sarcina de a-l folosi în mod eficace. Vă mulțumesc, domnule Castaldo. Acum are cuvântul domnul Anemans. Zou dit parlement de droom van sommigen hier moeten... Parlamentul European trebuie să oprească visul multora care cred că Turcia va deveni membru al uh, Uniunii Europene. O, 400 uh, de mii de oameni au fost uciși de uh, Erdogan, 100 50 de Instituții media au fost închise, uh, judecători au fost uh, închiși, deci s-au întâmplat multe lucruri în această țară și uh, Uniunea Europeană trebuie să nu mai susțină prin instrumentul de preaderare Turcia pe, pentru că Turcia nu va deveni membru al Uniunii Europene. Domnul Eduard Cucan are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumirile și aprecierea mea pentru ambii raportori. Domnule Cucan, puteți accepta, vă rog, o secundă, pentru că domnul Anemans a primit un cartonaș albastru. Domnule Anemans, îl acceptați? Da? Domnul Fleckenstein, aveți 30 de secunde. Intervenție fără microfon. Bye funcționează bine. Domnule Anemanț, oare nu ați înțeles despre ce discutăm astăzi? În urmă cu câteva săptămâni am decis să suspendăm, uh, că vrem din partea Consiliului suspendarea negocierilor de aderare și că vrem, în ce privește fondurile, să ne concentrăm pe populația, pe populație, în ce priv- când vine vorba de Turcia. Prin IPA 3 avem un instrument care ne permită să spunem că dacă treaba nu merge, există mai puțin bani. Iată de ce merge din această privință pe uh, drumul cel bun. De ce veniți cu discursul dumneavoastră și reluați de la început? E superflu. Nu, ave- nu dați dreptate? Domnul Annemans, aveți 30 de secunde. Domnule Fleckenstein, cu tot uh, respectul, această dezbatere face parte dintr-un concept cu care nu sunt de acord. Turcia nu este o, un stat european niciodată, nu va fi o țară europeană. Eu nu cer uh, declanșarea unui război, nu cer nici politică de vecinătate. Vă spun doar să lăsați în spate uh, acest uh, vis. Turcia nu va deveni niciodată un stat membru UE. Încercați să salvați această cauză, dar nu se va întâmpla niciodată. Mulțumesc foarte mult, domnule Cucan, aveți cuvântul. Uh, thank you once more. Mulțumesc încă o dată. Îi apreciez pe ambii raportori pentru pregătirea acestui raport excelent. Uniunea Europeană trebuie să se reorienteze pe investirea în programe și proiecte care sunt legate de statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor fundamentale, a libertăților fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și libertatea mass media. Pentru realizarea acestor obiective trebuie să uh, se coopereze cu guvernele, dar să se susțină în mod activ uh, societatea civilă trebuie să folosim uh, susținerea financiară în regiune în mod înțelept. Suntem uh, cel mai mare donator și cel mai mare partener comercial pentru țările din regiune. Investim în infrastructură, în rețele energetice, în mediu, în agricultură, în Balcanii Occidentali Trebuie să ne așteptăm ca aceste țări să facă angajamente serioase în ceea ce privește uh, reforma și respectarea valorilor fundamentale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, domnule Cucan. Acum dau cuvântul doamnei Nina Gil. Domnule comisar, felicitările mele înainte de toate raportorilor pentru munca excelentă. Salut planurile generale ale Comisiei de a majora investițiile în acțiunea externă a Uniunii în uh, noua uh, varianta CFM. Sunt însă destul de sceptic în ce privește majorarea noilor fonduri IPA. Am uh, avut posibilitatea de a mă deplasa în misiuni în state din programul de preaderare și m-a frapat capacitatea redusă de absorpție a fondurilor în anumite din aceste state. Așa că întrebările mele pentru comisie sunt următoarele. Domnule comisar Han, sper că mă ascultați. Cum uh, ține cont IPA 3 de capacitatea de absorpție a țărilor uh, beneficiare? În al doilea rând, după cum am ascultat, Parlamentul a votat să suspende negocierile de aderare cu Turcia, ținând cont de faptul că Turcia este cel mai mare beneficiar de fonduri IPA cum vor fi afectate alocările IPA de această suspendare. Și în al treilea rând, în uh, Serbia, de pildă, percepția față de Uniunea Europeană e destul de puțin entuziastă, în timp ce uh, China, Rusia sunt supraapreciate. Înainte de toate, trebuie să asigurăm o vizibilitate clară pentru implicarea UE în Serbia. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Gil. Și acum, domnul Cioca. Mă adresez autorităților albaneze. Nu putem accepta, nu putem vedea cum, pe de o parte, Europa alocă resurse de bună vecinătate, de preaderare și, pe de altă parte, există familii în Albania care ne amenință concetățenii. Nu putem asista la șantaj, la amenințări și mă refer acum la acele amenințări care în aceste zile au fost adresate de o familie, de o familie albaneză către Francisco Siciliane, care um, a tras și a împușcat și a ucis un uh, hoț albanez. Deci familia respectivă a pierdut un hoț și acum uh, crede că poate să îl șantajeze pe Sinicianu. Cerem ca autoritățile albaneze să se pronunțe în acest delict și cerem ca odată pentru totdeauna, după cum puteți vedea în această poză, în vigoare se aplică legitima apărare. În Italia e în vigoare un stat care afirmă că uh, între un cetățean decent și un hoț, statul alege un cetățean decent. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cioca. Domnul Peterle. Comisar, dragi colegi, zi... Domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar, uh, IPA ajută țările candidate și potențialele țări candidate pentru a deveni uh, membri ai Uniunii Europene. Uh, în felul acesta, Uniunea încearcă să îmbunătățească democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului. unii dintre dumneavoastră văd calitatea de membru a țărilor din Balcanii Occidentali ca un suport la procesul de pace pe continent utilizarea acestor fonduri, încercăm să pregătim aceste țări pentru o participare eficientă în politicile Uniunii Europene după aderare. Unul dintre domeniile cheie asupra cărora trebuie să se axeze instrumentele este uh, constituirea instituțiilor, uh, prevenirea corupției și sporirea eficienței instituțiilor pentru a spori încrederea cetățenilor. Mulțumesc, domnule Petele, și acum dau cuvântul doamnei Andrichiene. I would like to thank... Uh, domnule președinte, vreau să le mulțumesc ambilor raportori pentru munca excelentă. Uh, asistența prea de rare, miliarde de euro, sunt o investiție în viitorul Europei, făcând Europa mai sigură și mai prosperă, pentru că susțin uh, stabilitatea și uh, Uh, prosperitatea vecinilor noștri apropiați și pentru că ajută la um, procesul lor de aderare. Uh, sunt uh, un stimulant pentru integrarea în UE. IPA 3 este instrumentul care susține statele candidate din Turcia și din Balcanii de Vest la implementarea reformelor menite să combată corupția, să promoveze dezvoltarea economică și o economie de piață funcțională și îmbunătățind în același timp climatul de investiții. Totuși, deși susținem um, um, susținem um, țările în curs de aderare, trebuie să Uh, impunem și anumite condiții. Principiile democrației, statul de drept și respectarea drepturilor omului trebuie să fie condiții clare și un semnal puternic pentru aceste state. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Andrichiene. Are cuvântul acum ultima persoană care a cerut cuvântul, doamna Zovco. Uh, doamnă președinte, domnule comisar uh, Han, Dragi colegi, având în vedere perioada dificilă pe care, prin, pe care o traversează statele candidate, trebuie ca Uniunea Europeană să-și prioritizeze mai bine uh, zonele cheie pentru finanțare. Susținem uh, măsuri uh, menite să ajute la revenirea instituțiilor și la construirea un mediu sigur. Dacă vrem ca acest mecanism de finanțare să fie de succes, trebuie să uh, comunicăm în mod eficient, doar sporind vizibilitatea acestui instrument atât la nivel european cât și în statele candidate, putem să optimizăm uh, instrumentul principal al Uniunii Europene pentru pace și stabilitate în domeniul extinderii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Zovco. Trecem acum la unica solicitare de intervenție la intervențiile spontane. Domnul Polciac, aveți cuvântul. za Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Acele țări care doresc să ajungă membrii ai Uniunii Europene, trebuie să simtă că îi susținem. Și în felul acesta vreau să reacționez la ceea ce am discutat în dezbaterea anterioară legată de politica de vecinătate. Este important să avem o motivare reală uh, atunci când este vorba de această asistență pentru uh, preaderare. Trebuie să motivăm aceste țări. Uh, în același timp, salut propunerea de a consolida rolul Parlamentului European prin acte delegate. Cât despre Turcia și asistența de preaderare dată Turciei, este important ca cetățenii turci uh, să simtă că Uniunea Europeană îi susține. După părerea mea, în acest moment, uh, Turcia nu este deloc pregătită să adere la Uniunea Europene. Cred că și guvernul turc are aceeași părere. Este important să purtăm un dialog cu ei. Oricum, există o încălcare serioasă a principiilor democratice în acea țară. Mulțumesc foarte mult, domnule Polceac. Și acum dau cuvântul comisarului Han. Sper că ați observat că doamna Ghel a pus o întrebare concretă, domnule. Mulțumesc nu numai doamne Ghil, ci și altor colegi care au luat cuvântul. Vreau să vă mulțumesc pentru această uh, discuție sunt multe uh, domenii în care suntem de acord și trebuie să uh, continuăm să lucrăm în mod uh, constructiv. Parametrii cheie trebuie să fie păstrați în activitatea noastră cu țările candidate. Trebuie să Uh, țină cont de guvernanța economică și reformă pe lângă celelalte cerințe. Întărirea uh, instituțiilor și uh, reforma administrației publice vor fi în centrul cooperării. Trebuie să promovăm cooperarea transfrontalieră cu statele membre și între beneficiarii IPA acest, acest accent uh, pus pe regiuni este tot mai pertinent. În același timp, nu lăsăm uh, Turcia uh, deoparte. Uh, este important, așa cum a spus-o și Fleckenstein, uh, uh, procesul democratic și societatea civilă. Această nouă dinamică ne va permite să susținem Turcia în continuare, însă ne va permite să ne adaptăm la uh, situația uh, în schimbare. Uh, pentru a mă referi la comentariile doamnei Maletici uh, sau uh, ceea ce a spus doamna uh, Gil, putem să combinăm trebuie să avem o, orientare mai strategică a asistenței financiare. Am stabilit prioritățile și trebuie să permitem uh, performanței ca să uh, sporească flexibilitatea astfel încât să venim în întâmpinarea cerințelor uh, partenerilor noștri care se află în curs de aderare. Dacă există probleme de absorpție a fondurilor aici și acolo, în viitor putem să evităm acest lucru uh, concentrându-ne asupra unor priorități simetrice. Unii au spus că ar putea să fie probleme de din partea unei țări sau alteia de a pregăti uh, proiecte mature. Din experiența noastră pot să vă spun că sunt în măsură uh, să uh, elaboreze uh, proiecte. Trebuie să îi ajutăm uh, să pregătească proiectele astfel încât uh, să susținem aceste proiecte uh, și să îi susținem în aplicarea lor. Prioritatea simetrică înseamnă să existe o, o competiție, o regată între țările candidate. Dacă o țară este mai concentrată asupra problemelor statului de drept, atunci trebuie să aibă posibilitatea să investească mai mult în acest domeniu. Alții se pot taxa mai mult pe transporturi, însă, la urma urmei, în momentul uh, aderării, trebuie să respecte toate elementele pentru a primi aprobarea statelor membre uh, uh, de a deveni membru al Uniunii Europene. Dar pentru a ajunge în acest punct Cred că este bine să existe mai multă flexibilitate. Desigur, doamnă Maletiș, va exista o anvelopă uh, specifică de țară indicativă, dar uh, avem priorități tematice și suntem convinși că Uh, acest punct de vedere este împărtășit de majoritatea din această uh, sală. Trebuie să fim mai prezenți uh, la fața locului pentru a da dovadă de mai multă flexibilitate, astfel încât aceste țări să fie mai bine pregătite pentru o aderare într-un ritm mai alert. Vă mulțumesc că ne-ați ajutat să lansăm această investiție de 14,5 miliarde în pace uh, și stabilitate pentru Europa. Fie exportăm stabilitate, ori importăm instabilitate. Sigur, uh, conceptul pe care l-am elaborat va contribui la acest scop și uh, vă mulțumesc pentru susținerea noastră valoroasă și aștept negocierile ulterioare pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Han. Dau acum cuvântul raportorilor, în primul rând, domnul Salafranca. Mulțumesc foarte mult. Așa cum a spus și domnul Fleckenstein, este important că principiile care stau la baza acestui regulament, uh, care se referă la acțiuni pentru a ajunge la valori comune, pace, reconciliere și așa mai departe, să fie promovate pe viitor, astfel încât uh, copiii care se nasc acum, de exemplu, în uh, Balcanii Occidentali, să trebuiască să citească în cărțile de istorie, să vadă ce s-a întâmplat cu realitatea trecută și însângerată. Doamnă președintă, așa cum spunea de asemenea domnul Fleckenstein, co-raportorul acestui raport, avem aici uh, un progres important. Sperăm ca raportul să fie adoptat mâine cu o majoritate largă și, domnule comisar, sper să țineți cont de această nevoie de coerență între politica de extindere și cea externă. Oricum, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a face progrese în această procedură și sperăm că împreună să reușim să ajungem la un nou regulament cu care să facem față provocărilor de viitor pentru UE. Pentru a ține cont nu doar de problemele interne, de Brexit, de exemplu, ci să ne ocupăm și de aceste țări uh, din vecinătate, de țările candidat și să le consolidăm printr-un instrument financiar la care făcea referință de altfel domnul Preda un pic mai devreme, pentru că avem o serie de prevederi comune cu instrumente care se ocupă de politică de vecinătate, dezvoltare și așa mai departe și sunt convins că putem găsi o formulă care să ne permită să adoptăm rapid acest regulament pentru a face față cu realism și în conformitate cu principiile citate anterior provocărilor actuale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Salafranca. Domnul Fleckenstein, raportor de asemenea, vă rog. Domnul președinte, dragi colegi, doresc să fac trei observații în final. În primul rând, domnule comisar, noi uh, nu vrem să scăpăm de competențe sau să facem să dispară responsabilitățile, ci dorim să existe un vot, să existe o, un echilibru între politica de vecinătate și cea de extindere. Și sunt convins că vom găsi formularea corectă prin discuțiile pe care le vom purta și sunt convins de asemenea că nu va trebui să schimbăm nimic atât de radical. În al doilea rând, cred că cei din Balcanii de Vest pot fi mulțumiți de prestația noastră. Pentru că nu este vorba numai despre a oferi mai multe finanțe, ci alte Și va trebui să ținem cont și de alte domenii la care până acum nu ne gândiserăm atât de mult. Protecție climatică, aspecte sociale, economie, locuri de muncă. Dar este vorba în aceeași măsură și de o individualizare în funcție de strădaniile fiecăruia. Putem să facem mai mult sau mai puțin și nu să arătăm de sus, să facem ca profesorii, dacă tu nu faci mai mult, atunci vei primi mai puțin, ci invers. Cei care se străduiesc mai mult, cei care au o viteză mai bună de reformă, trebuie să primească ocazia de la noi, șansa de a fi sprijiniți mai puternic. Și, în final, acest instrument IPA 3 este un semnal clar transmis celor din uh, Balcanii de Vest indiferent uh, care va fi rezultatul viitoarelor alegeri europarlamentare, indiferent cum se vor configura majoritățile de aici de la Parlament, Parlamentul European va face tot ceea ce este posibil pentru prietenii noștri din Balcanii de Vest și în următorii ani. Ne vom strădui cu cei 15 miliarde de euro pe care îi avem să le oferim ajutor, astfel încât în Uniunea Europeană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 Este vorba despre declarația vicepreședintei uh, Comisiei, înaltei reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, cu privire la situația din Algeria. Domnul comisar Johannes Hahn are cuvântul. Vă rog, domnule Hahn. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, membri ai Parlamentului European. Am asistat o nouă dinamică care a început în 22 uh, februarie cu proteste de masă în uh, Algeria, declanșate de anunțul că președintele Buteflica dorește să uh, candideze pentru al cincilea mandat la alegerile prezidențiale care trebuiau să aibă loc inițial în 18 aprilie. De atunci, protestele de stradă au continuat practic zilnic și uh, au și uh, dobândit uh, însemnătate. Uh, în, poșit, uh, în pofida uh, Uh, anunțului domnului Buteflica, uh, care nu va mai candida, uh, protestatarii cer o reformă de structură în Algeria. Aceste demonstrații au fost pașnice, iar reacțiile serviciilor de securitate au fost moderate. Comunicările oficia- oficiale din partea guvernului din ultimile săptămâni, după numirea noului prim-ministru și a viceprimului primului ministru, Uh, dovedesc faptul că uh, guvernul ține cont de faptul că uh, trebuie să înceapă reforme. Algeria este un partener foarte important pentru Uniunea Europeană, avem legături economice uh, foarte importante, avem interese uh, între popoarele noastre și Algeria reprezintă un factor de stabilitate în regiune. Relațiile bilaterale au evoluat pozitiv în ultimii ani și uh, sperăm să continue la fel. În altul reprezentant s-a întâlnit cu domnul Amam, ministru de stat, în 7 martie la Bruxelles pentru a discuta situația din Algeria, înainte, după numirea, numirea lui în funcția de uh, ministru de externe și în funcția de viceprim-ministru. Uh, protestele au fost până acum pașnice și reacția uh, serviciilor de securitate a fost uh, moderată, e de salutat și sperăm că situația să continue în aceeași notă. După cum știți foarte bine, situația este foarte uh, vagă Încercăm uh, să urmărim uh, îndeaproape situația zilnic uh, și sperăm ca guvernul să țină cont de aspirațiile oamenilor. E nevoie de reforme, de mai multă deschidere politică și e nevoie și de oportunități economice și sociale, mai ales pentru tineri trebuie uh, ca toate uh, segmentele din societatea algeriană să fie implicate. E important uh, să uh, realizăm că algerienii trebuie să hotărască singuri cum trebuie să aibă loc această tranziție. Uh, sperăm că alegerile să fie deschise, um, să fie uh, Uh, democratice și sperăm ca ele să fie organizate în uh, termen scurt. E vorba de alegerile prezidențiale. Uniunea Europeană va pune la dispoziția Algeriei experiența tehnică și uh, ne gândim chiar să trimitem o misiune de observare a alegerilor. Bineînțeles că la solicitarea Algeriei și dacă condițiile procesului sunt îndeplinite. Mă bazez pe sprijinul Parlamentului în această privință. Trebuie de asemenea să uh, sprijinim apelul pentru un proces de tranziție și pentru o reformă mai amplă Uh, și acest proces ar putea fi o platformă pentru a discuta, uh, pentru că este uh, vorba de reprezentanți aleși în mod democratic. Este foarte important să obținem progrese importante. Inițiativa cetățenească pentru o soluție pașnică circulă și am înțeles că ambele părți sunt dornice să traseze parcursul de urmat. Sperăm ca Uh, să existe o foaie de parcurs uh, pentru tranziție în urma consensului și apoi să se hotărască cine uh, va trebui să fie în funcțiile importante. Dar în orice caz, algerienii, algerienii trebuie să-și exprime dorința. Și așa cum am spus public, Uniunea Europeană este gata să însoțească Algeria în acest proces dacă algerienii o doresc și o cer. Uniunea Europeană trebuie să continue să sprijine Algeria în reformele sale socioeconomice, și să o ajute uh, să, ridice, să se ridice la uh, înălțimea așteptărilor populației, mai ales a tinerilor. Și asta cu respectarea de plină a suveranității Algeriei și uh, uh, în spirit de parteneriat, așa cum se stipulează și în politica de vecinătate. Evenimentele din ultimile patru săptămâni Uh, au arătat că există maturitate politică în Algeria și uh, contăm pe toate părțile implicate uh, să țină cont de acest apel pentru pace și să facă o tranziție pașnică înspre mai bine. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar Han, iar acum are cuvântul următorul vorbitor, domnul Preda, în numele pe grupului PP. Vă rog! Mulțumesc, președinte. Zeci de mii de manifestanți au ieșit pe străzile Algeriei pentru a cere un lucru simplu și legitim, o tranziție politică și plecarea președintelui Buteflica, care nu mai este în măsură să guverneze țara, de fapt, de mult timp. Din păcate, autoritățile se pare că nu au ascultat poporul, pentru că soluția pentru a ieși uh, din criză nu este cea propusă prelungirea mandatului președintelui care ar expira pe 28 aprilie, suspendarea procesului electoral, toate acestea nu respectă voința algerienilor. Conferința națională care a fost propusă de guvern a fost respinsă masiv de opoziție și societate civilă. De altfel, în anumite cercuri ale puterii, statul major al armatei, Uh, se umple de dezertori cu mesaje contradictorii pe care le-am văzut chiar în această după masă. Autoritățile algeriene fac turnee internaționale pentru a asigura că au capacitatea de a gestiona această criză și aceasta dovedește încă o dată eșecul soluției propuse de Buteflika. Algeria se află în impas. Este vorba de o țară partener importantă pentru UE și un garant al stabilității regionale, stabilitate care poate fi menținută doar dacă se respectă drepturile și libertățile algerienilor și cu un sistem de guvernanță transparentă și inclusivă. Uniunea Europeană și algerienii așteaptă un semn clar din partea puterii. De aceea e nevoie de o ruptură radicală și nu doar de schimbarea unui lider. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Preda. Și acum în numele grupului S&D, doamna Iala Sender. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Han pentru cuvintele sale, pe care le împărtășim și noi și care recunosc mobilizarea pacifică și plină de mândrie a poporului algerian care a ieșit pe stradă zilele acestea, pentru că este necesară o schimbare profundă care să conducă la niște alegeri libere și democratice și asta într-un termen rezonabil. Suntem într totul de acord Trebuie susținută această fază de tranziție și trebuie să oferim uh, sprijinul necesar pentru o țară precum Algeria, cu care avem o tradiție îndelungată în uh, relația dintre noi, care ne-a fost un partener apropiat în această relație. De asemenea, suntem mândri că am reușit să obținem pe parcursul acestui mandat uh, o solicitare pe care o făcuserăm de multă vreme și anume o delegație bilaterală între Uniunea Europeană și Algeria, aici, la Parlament, care poate să ajute și în felul acesta Comisia poate să coopereze pentru a consolida acest sprijin și pentru a ajuta la o tranziție democratică și pacifistă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Urmează acum, în numele ECR, domnul Belder. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer commissaris. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar. Există o problemă istorică foarte veche cu suveranitatea în Algeria. Este o chestiune foarte delicată și orice ingerență uh, din partea uh, oricărei țări este uh, văzută ca o intruziune și trebuie să ținem cont de acest aspect, așa cum spunea domnul comisar. Trebuie să fim foarte prudenți și atenți cu situația socială din Algeria. Au existat foarte multe proteste de stradă și multe mitinguri Uh, în care s-a spus că nu poți să faci uh, nimic bun uh, din nou din vechi. Să vedem însă cine va face parte din noua elită acestei țări. Este foarte important ca Uniunea Europeană să monitorizeze alegerile din Algeria, așa numita primăvară arabă, ne-a arătat că astfel de mișcări Uh, aduc în față grupuri religioase care se desprind uh, din rândurile manifestanților și vă încurajez să cooperați cu Algeria pentru a găsi o soluție pașnică și sper să se declareze, să se respecte uh, libertatea de exprimare și libertatea de cult în Algeria. Pentru toți cetățenii algerieni. și să nu uh, apară din nou uh, fundamentaliștii. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Belder. Următorul vorbitor este numele grupului ALDE, uh, domnul Nart. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Argelia este o țară cu foarte multe resurse, dar este gestionată de către o adevărată oligarhie coruptă, militară, controlată de partidul stat care se află la putere și care exclude pe ceilalți. Există două istorii, una oficială cu un război de independență și o altă istorie, cea a disperării și a șomaj șomajului. Astăzi, generalul Ahmed Gaițala, șeful statului major, a cerut ca din cauza incapacității sale evidente, președintele virtual Buteflica să renunțe la funcția sa. Însă nu trebuie să ne facem iluzii, pentru că puterea se va afla în această perioadă de tranziție în mâinile președintelui Consiliului Național, dar va fi în continuare în mâinile generalului eh, respectiv. Însă totul a început în septembrie anul trecut, când generalul Salah a trecut în revistă toate forțele armate, inclusiv forțele de securitate, pregătind perioada de tranziție, arătând că ceva trebuie să se schimbe pentru ca totul să rămână la fel. Însă diferența este că poporul a început să reacționeze și nu mai au timp. De aceea au creat un fel de ficțiune că e posibilă schimbarea, când de fapt ceea ce încearcă să facă este să rămână la putere. Însă, întrebarea care se pune este că această parte militară nu înțelege că societatea argeliană cere o nouă democrație. Argelia este esențială pentru stabilitatea acelei zone în sud și, de asemenea, stabilitatea noastră în nordul Africii și în sudul Mediteranei. Parlamentul trebuie să transmită un mesaj clar pentru poporul argelian în această tranziție de neevitat să înțeleagă că nu sunt singuri, că îi susținem și susținem un viitor mai bun pentru o Argelie, care va însemna și un viitor mai bun pentru noi toți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nart. Și acum, în numele verzilor, domnul Urtasun. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi salut pe toți cei care au ieșit pe stradă în uh, Algeria, uh, solicitându-și drepturile în toată această săptămână. Acum, uh, forțele armate și celelalte forțe sunt cele care intervin. Este vorba despre un popor care nu se mai teme însă și vrea să, pună, să ia în mâinile sale propriul destin. Nu trebuie să rămânem tăcuți, trebuie să uh, intervenim și noi și să susținem o anumită parte în acest război. Între intervenție și interferență există o cale de mijloc unde trebuie să ne găsim noi. Trebuie să îi susținem pe partenerii noștri, pentru că este vorba despre un popor care se trezește. Sau uh, auzit, s-a auzit vocea poporului algerian și este foarte important să susținem această tranziție democratică, o deschidere a spațiului public și să apărăm în continuare uh, drepturile omului. Trebuie să-i susținem pe cei care au ieșit în stradă, pentru că este important să existe un proces de tranziție veritabil și nu să fie doar o substituție falsă a puterii actuale. Mulțumesc, domnule Ortasun. Urmează acum domnul Urban Crespo în numele GUE. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Poporul argelian a ieșit pe stradă pentru că s-au săturat de un sistem politic și economic totalitar. În fața acestor presiuni, Buteflica a renunțat la un nou mandat, a amânat alegerile și a deschis o perioadă de tranziție. Însă manifestații doresc o schimbare adevărată, un guvern uh, la nivel național care să convoace alegeri, să redacteze o Constituție prin care să se garanteze libertățile sociale, individuale și colective. Pentru că este o mișcare esențială uh, în ultimii ani, însă se aude numai tăcere de jur împrejur la nivel internațional. Uniunea Europeană acordă prioritate intereselor multinaționalilor și celor care importă gaze față de drepturile omului. Europa trebuie să susțină aceste proteste. Din partea Parlamentului European dorim să susținem aceste cereri absolut legitime din partea societății argeliene care cer justiție și democrație. Trebuie să acționăm. Mulțumesc, domnule Urban Crespo. Acum, în numele grupului FDD, domnul Arnott. Mulțumesc, doamna președinte. Înțeles cât de gravă este situația din Algeria. Protestele, slavă Domnului, până acum au fost pașnice. Tinerii au ieșit pe stradă pentru că consideră în uh, ceva diferit uh, de uh, cele oferă guvernul algerian în prezent. Uh, unul dintre comentariile pe care le auzim de la cei care au ieșit în stradă în Algeria, mereu și mereu, e că își doresc libertate de exprimare cu disperare, doresc să poată să se exprime uh, așa cum n-au reușit uh, să o facă până acum. Însă situația este foarte gravă. Uh, generalul uh, a declarat uh, că a spus că Buteflica trebuie să fie declarată uh, Uh, inapt pentru guvernare. O chestiune care nu a fost menționată în dezbatere este că libertatea de exprimare implică și uh, libertatea de cult. Libertatea de cult este garantată în conformitate cu articolul 36 din Constituția algeriană se spune că libertatea uh, de cultă și de credință e inviolabilă. Și aș dori să menționez și persecutarea minorităților religioase din Algeria, mai ales a creștinilor, pentru că m-am întâlnit uh, cu uh, preoții algerieni. Uh, de două ori au venit la Parlamentul European pentru a-și exprima îngrijorările în legătură cu persecuția pe care o suferă acum pe lista watchlist, Algeria a trecut de la locul 42 la locul 22 a țărilor care îi persecută pe creștini. Bisericile au fost închise, mai ales Biserica Protestantă din Algeria a fost închisă. Guvernul uh, Uh, folosește tot felul de tertipuri administrative pentru a închide bisericile, iar uh, cei care s-au exprimat pe uh, rețelele sociale au fost închiși în închisoare misionarii de creștini sunt persecutați. Deci, întrebarea mea este, în aceste dezbateri, în aceste discuții, haideți să nu îi uităm pe creștini și alte minorități religioase care sunt persecutate în Algeria când vom discuta aceste subiecte în zilele următoare. Mulțumesc. Uh, domnule Arnot, în numele grupului ENF are cuvântul domnul Colombie. Madame la Présidente, du temps... Mulțumesc, doamna președintă. În timpul Franței, Algeria era un adevărat paradis. Iată, un citat, uh, uh, credeți, din partea unui soldat francez? Nu. Este vorba de un citat din Osim Al-Hamed. Deci, cu atât mai mult are sens astăzi. Se cere astăzi o tranziție democratică. Însă ce face Uniunea Europeană și ce poate face Uniunea în acest proces? Pentru că Algeria nu este, sau cel puțin nu este deocamdată, membru al UE. De aceea, doar poporul algerian poate face ceva, cel care și-a dorit independența, dar liderii săi sunt incapabili să asume această independență în ultimii 57 de ani. Cei care uh, manifestează la Paris și în alte părți uh, în legătură cu ce ar trebui să se întâmple acolo. E adevărat că mumia Buteflica care, fără să fie prea lucid, uh, îi insultă pe francez și tot ce înseamnă Franța, nu reprezintă pentru noi niciun fel de simpatie. Deci nu ne dorim decât un singur lucru. Evenimentele acestea, sub niciun pretext, nu ar trebui să justifice niciun fel de imigrație în plus pentru noi. Mulțumesc, domnule Colombie. Domnul Salafranca. Domnule comisar, domnilor și domnilor, am urmărit cu îngrijorare ultimele evenimente din Algeria în contextul uh, alegerilor prezidențiale, petiția care a fost înaintată uh, către președintele uh, Republicii și este foarte important ca acest proces de tranziție în care se face auzit poporul să răspundă aspirațiilor legitime de democrație și libertate, pentru că se poate face de o formă ordonată și nu ar trebui să se transforme într-o formă de putere care să ne facă să repetăm uh, greșelile care uh, s-au făcut în anumite țări din regiune sau să trecem prin alt, să treacă, sau țara să treacă prin alte experiențe îngrozitoare prin care a mai trecut. Este nevoie de un dialog la care să participe partidele politice și societatea civilă și în felul acesta uh, să se poată exprima toate părțile implicate, iar vocea poporului, vocea algerienilor să se facă auzită în uh, contextul unor alegeri libere. Sper, domnule comisar, că Uniunea Europeană va fi un partener uh, pozitiv care va acompania Algeria în acest proces și va susține aspirațiile de libertate ale acestui popor care sunt demonstrate uh, pacifist pe străzile din Algeria. Salafranca ja sitten edustaja Pan. Mulțumesc, domnule Salafranca. Urmează domnul Panzeri. Eh, grazie, președinte. În Algeria... Mulțumesc, domnule președinte în mod constant uh, au loc uh, în Algeria proteste, proteste pașnice, care ne spun foarte clar ce își doresc algerienii. La început, uh, uh, ei protestau împotriva participării lui uh, Puteflica pentru a obține un al cincilea mandat. Acum însă își doresc să treacă la altceva. Trebuie uh, să evităm uh, să trecem de la o situație în care nu mai uh, îl dorea nimeni pe Puteflica, la o situație în care nu vor avea loc alegeri pentru postul de președinte, dar cu Puteflica la putere. Trebuie ca Algeria să beneficieze de un cadru democratic de stabilitate și de reforme și să se respecte drepturile omului. Articolul 2 din Constituția algeriană ar putea fi uh, un prim pas în acest sens, însă nu va fi suficient. Iar Uniunea Europeană, în politica sa externă, va uh, trebui să se uh, să acorde mai multă atenție acestei țări, pentru că uh, de această tranziție uh, pașnică depinde până la urmă viitorul uh, unei întregi regiuni. Mulțumesc, domnule Panzeri. Are cuvântul domnul Marek Jurek. Pani przewodnicząca, uwaga, jaką przywiązujemy do wydarzeń w Algierii jest zupełnie Vă mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit evenimentele din uh, Algeria și ne amintim de evenimentele din anii 90, ultimul experiment democratic care a dus la faptul că Frontul uh, Eliberării Naționale a câștigat și a urmat războiul civil. Și nu numai europenii din uh, Algeria au fost afectați, ci acest război a trecut peste granițe spre Europa și, chiar dacă sunt în opoziție, uh, față de această comisie, trebuie să recunosc că trebuie acționat cu liniște și pace și că aceste evenimente trebuie urmărite cu calm, pentru că este în interesul Europei să se rezolve pașnic conflictul și nu trebuie să facem aceleași greșeli pe care le-am făcut în Libia sau în alte țări când a avut loc uh, primăvara arabă. Mulțumesc, uh, domnule Iurec. Urmează acum doamna Saifi. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Inima Algeriei a început să bată Iată unul din sloganurile pe care le vedem pe străzile de acolo în ultima lună. Vreau să aduc omagiu acestui popor pentru curajul și hotărârea sa, pentru felul în care s-au organizat manifestații pașnice, exemplare, pe care cu toții le admirăm. O astfel de mobilizare a tuturor generațiilor și peste tot merită mai mult decât o simplă reformare a regimului. Acesta pur și simplu trebuie să se schimbe. E clar că tranziția nu poate fi condusă de cei care au adus țara într-o astfel de situație. Uniunea trebuie să fie la înălțimea așteptărilor și să nu lase impresia că nu am înțeles cât de mari sunt aspirațiile lor. Viitorul ne aparține. Acesta este un alt slogan dus de manifestanți. Poporul algerian cere în fiecare zi o Algerie liberă, democratică. Iată un mesaj plin de speranță pentru tineretul algerian. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Saifi. Și acum, uh, domnul Lopez. Da. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Astăzi vorbim despre Algeria, după săptămâni în care în fiecare vineri milioane de algerieni și-au manifestat indignarea pe străzile țărilor, indignarea pentru situația uh, socială, politică și economică a țării.